Le spunem bună ziua și celor care ne urmăresc pe internet astăzi și vizitatorilor. Procesul verbal al reuniunii de ieri a fost deja distribuit. Dacă nu există niciun fel de comentarii, atunci considerăm acel proces verbal